la sfârșit. Drum bun, aveți grijă de voi, aici și președintele mulțumește și serviciilor, mulțumim și noi, aici se suspendă sesiunea. La revedere!